Przewodniczący! Good morning. Please, colleagues, take your seats. We will start. Otwieram posiedzenie. Przystąpimy zaraz do... Haideți să deschidem reuniunea de astăzi. O să trecem la primul punct de pe ordinea de zi. E un punct suplimentar care se referă la situația de criză din Europa din cauza perturbării traficului aerian. Înainte de a face acest lucru, aș vrea să vă fac câteva comunicate. În contextul evoluției acestei situații și ținând cont de comunicarea cu grupurile politice, am de făcut niște amendamente uh, la ordinea de zi de miercuri. Sunt amendamente noi față de cele adoptate ieri la 17.30. Deci vorbesc de modificări suplimentare față de cele de ieri. În primul rând, eliminăm întrebările adresate Consiliului. Consiliul mi-a spus că din cauza problemelor de transport din această săptămână, Domnul López Garrido va trebui să plece de la Strasburg din, să plece din Strasburg miercuri la 6 după amiază, așa că nu putem să avem runda de întrebări de seară. În al doilea rând, raportul al doamnei Silvia Țicău va fi eliminat din agenda. Este vorba de eficiența energetică a clădirilor, deoarece raportul nu a fost adoptat în uh, comisia parlamentară care ar fi trebuit să se reunească luni. În al treilea rând se include o întrebare orală referitoare la interdicția folosirii cianurilor în tehnologia minieră după amiază, imediat după registrul numelui pasagerilor și dezbaterea pe marginea SWIFT. Astfel, Sesiunea de miercuri se va încheia la ora 7 seara. Deci, încă o dată, pe scurt, ce am făcut. Am eliminat acele articole din uh, ordinea de zi de miercuri care nu, pe marginea cărora nu pot fi dezbateri. Rezultatul este faptul că sesiunea plenară de miercuri se va, nu se va încheia la miezul nopții, ci se va încheia la ora 19, 7 seara. Aceste modificări uh, au fost deja agreate cu uh, președinții grupurilor politice. Domnul Kramer are cuvântul. Domnul Kramer. Trei 96. Nu e aici? Nu e. S-a rezolvat problema. Bun, e minunat. Să trecem mai departe. Domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să întreb dacă o să aibă vreo reuniune loc uh, joi. O să avem interpreți la reuniunile de joi și oare